Dear uh, colleagues, welcome to you all uh, uh, this evening. Um, to... Dragi colegi, bine ați venit la această întâlnire comună a comisiilor noastre. Roberto Gualtieri, președintele Comisiei Con, ni se va alătura în această reuniune, în partea a doua. Astăzi avem printre noi doi comisari, vicepreședintele Dombrovskis și, și uh, comisarul uh, Moscovici și vom discuta în cadrul dialogului anual privind uh, mecanismul de alertă. Dragi colegi, acest eveniment face parte din uh, cadrul privind responsabilitatea în conformitate cu pachetul celor șase măsuri și uh, pachetul privind creșterea anuală în cadrul acestui ciclu anual și acest dialog este prevăzut în mod uh, expres. Comisia este invitată să um, fie prezentă la reuniunile comisiilor parlamentare competente. Acest dialog oferă, ne oferă posibilitatea să discutăm uh, um, situația privind creșterea economică, precum și situația privind ocuparea, împreună cu Comisia și să tragem Comisia la răspundere. Un aspect foarte important. Și pentru început vom da cuvântul comisarilor noștri care vor uh, vorbi timp de 20 minute și apoi vom avea două runde de intervenții într-o primă parte și apoi o a doua parte care va fi condusă de vicepreședinta Rufstock și va ur- vor urma alte trei runde de intervenții. Și pentru început voi da uh, cuvântul uh, vicepreședintelui Comisiei Europene, Dombrovskis, pentru câteva cuvinte de început. Uh, honorable uh, members, uh, we are pleased to present the autumn package which uh, launches uh, the total. Stimați uh, eurodeputați, uh, Vorbim despre momentul la care se lansează semestrul, pentru, semestrul european pentru 2017, care vorbește mai mult decât despre redresarea uh, economică. Europa și-a revenit de pe urma crizei și toate statele membre uh, se pare că vor avea creșterea anul viitor. Creșterea uh, vizează și uh, uh crearea de locuri de muncă, șomajul va uh, scădea, iar investițiile sunt uh, acum stimulate îndatorarea uh, publică va continua să cadă în următorii ani. Însă, deși există anumite uh, tendințe pozitive, ele sunt uh, amenințate de anumite fragilități, instabilitate politică, creștere redusă și uh, diverse provocări sociale sau economice, așa cum uh, uh, se precizează și în raportul nostru. Șomajul încă este ridicat, uh, mai ales în anumite state. Disparitățile de venit persistă în, încă între state. Nivelurile de îndatorare rămân ridicate în sectorul privat și în sectorul uh, public. Încă mai există credite neperformante în sectorul privat în anumite state membre și toate aceste provocări rămân uh, uh, să fie rezolvate. În urma analizei noastre, noi ne vom dubla eforturile pentru a încerca să stimulăm investițiile, să încercăm să facem reforme structurale și să asigurăm politici fiscale responsabile. Făcând asta, ne axăm uh, pe corectitudine socială și pe uh, acțiuni mai inclusive. Mai întâi, în ceea ce privește stimularea investițiilor. Uh, noi vom susține cererea pe termen scurt și vom crește potențialul nostru de creștere economică pe termen uh, lung. Uh, vom uh, încerca să rezolvăm barierele administrative în calea investițiilor la toate nivelurile. Vom încerca să finalizăm Uniunea Piețelor de Capital și Uniunea Bancară și Monetară Europeană. De asemenea, vom interveni în sectoarele bancare naționale. Vom continua să implementăm cu succes planul european strategic strategic uh, pentru investiții. Pe lângă stimularea reformelor, uh, ne gândim uh, să sporim și veniturile. La nivel european, până în aplicare a strategiei pentru piața uh, unică, uh, va crea niște oportunități. Mai întâi, însă, e nevoie de progres la nivelul statelor membre. De asemenea, e nevoie de politici fiscale responsabile, de stabilitate economică și de creștere durabilă. Uh, Noutatea pachetului pentru anul acesta este comunicarea cu privire la situația fiscală a zonei euro în urma uh, declarației cu privire la starea Uniunii a domnului uh, președinte Juncker. Comunicarea Comisiei sugerează o poziție fiscală stabilă pentru o reechilibrare a situației în zona euro. O astfel de orientare trebuie pusă în aplicare uh, în cadrul normelor noastre fiscale, ținând cont de durabilitatea fiscală și de provocările legate de acest aspect. Prevederile din pactul de stabilitate trebuie combinate cu alte măsuri pentru zona euro, astfel încât uh, să avem la o, asistăm la o extindere fiscală moderată în 2017. Statele membre trebuie să-și corecteze deficitele uh, excesive și, de asemenea, să-și atingă obiectivele bugetare pe termen uh, scurt și trebuie să acționeze conform recomandărilor. În același timp, statele membre care au o poziție fiscală legată de anumite obiective pe termen mediu și lung trebuie să își extindă mai mult politicile fiscale, mai ales uh, prin stimularea investițiilor. În mod crucial, există uh, posibilitatea de îmbunătățire a uh, lucrurilor. Putem să ne îmbunătățim modul în care cheltuim banii, putem prioritiza investițiile și putem asigura uh, stabilitate și durabilitate pe termen lung. Pentru zona euro există anumite recomandări și Comisia a stabilit cinci domenii de acțiune se stimulează creșterea și productivitatea, susținerea poziției fiscale, crearea de locuri de muncă și uh, uh asigurarea unui mediu uh, social uh, um, echitabil, precum și finalizarea Uniunii Economice și Monetare. E nevoie de măsuri structurale pentru a consolida creșterea um, de asemenea și uh, ocuparea. În context mondial marcat de incertitudini, trebuie să ne mobilizăm toate forțele de creștere pentru a putea să avem succes. Uh, Apoi, în ceea ce privește raportul pentru ocupare, bine, acesta recunoaște îmbunătățiri pe piața muncii, însă ă, sublinează și faptul că mai există multe provocări. Însă mai există rate ale șomajului ridicate în rândul tinerilor. De asemenea, e nevoie de instruire, de training suplimentar pentru tineri și uh, alte schimbări pe piața muncii. Există un flux uh, lipsit de prece- precedent în ceea ce privește uh, migranții, ori asta pune probleme pentru politicile de integrare. Toate statele membre ar trebui să-și grăbească punerea în aplicare a reformelor stabilite în uh, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. De asemenea, ar trebui să se folosească la maximum oportunitățile disponibile la nivel european prin uh, fondurile europene structurale și de investiții, prin planul de investiții pentru Europa, care, uh, de îndată ce va fi adoptat, uh, va putea fi pus deja în aplicare, căci are un program de susținere a reformelor. Efectele reformelor adesea necesită timp pentru a putea fi observate, însă uh, economiile trebuie să continue să crească dincolo de potențialul estimat. Ca parte a exercițiului uh, de toamnă, noi am făcut un screening pentru statele membre pentru a vedea care sunt riscurile pentru dezechilibru macroeconomice și pentru a vedea cum putem asista statele membre. Anul trecut am avut 19 state cu probleme. Acum vedem uh, că există progrese în ceea ce privește uh, abordarea dezechilibrilor, deși probleme încă mai există. Stimați eurodeputați, în pregătirea recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte pentru anul viitor, Comisia și-a intensificat dialogul cu statele membre și cu partenerii sociali pentru a înțelege stadii implementării reformelor. Pentru pregătirea programelor naționale, studiul pentru creștere anual uh, cere o mai mare implicare a Parlamentului și a actorilor uh, sociali și încercăm să ne concentrăm mai mult pe provocările fiecarei țări în uh, parte. Firește, aici avem nevoie de sprijinul Parlamentului European, iar relația noastră cu Parlamentul va rămâne cât se poate de puternică. Avem nevoie să înțelegem care sunt prioritățile noastre, care sunt angajamentele interesele noastre comune, iar eu aștept acest schimb de opinii. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Dan geef ik graag het uh, woord aan uh, commissaris Thijssen voor haar uh, uiteenzetting. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Aș vrea să subliniez că îmbunătățirea aspectelor uh, menționate de Valdis au legătură cu reformele implementate de statele membre în ultimii ani, care uh, au dus la uh, redresare. Însă această redresare este fragilă și nu a fost resimțită la fel de toți europenii. Peste 4 milioane de tineri, 4 milioane 666, sunt în continuare șomeri. 190 de milioane sunt în continuare uh, la riscul sărăciei și a excluziunii sociale și uh, aici putem să includem și 25 de milioane de copii. Și 23,7% este sărăcia, respectiv uh, rata sărăciei în prezent. veniturile per gospodărie nu au ajuns încă la nivelul din 2009, iar inegalitățile au atins în continuare un vârf istoric. Disparitățile între statele membre persistă în continuare în ceea ce privește șomajul și uh, rezultatele sociale. Așadar, nu putem să ne culcăm pe ureche încă. Sondajul privind uh, creșterea anuală arată că um, au avut loc schimbări și că a avut loc o redresare economică. Și așa cum a spus și domnul vicepreședinte, trebuie să dublăm eforturile noastre, trebuie să sporim investițiile și să accelerăm reformele, punând accentul pe corectitudine socială, astfel încât creșterea să devină mai inclusivă. Sunt necesare investiții în cunoștințe și învățare pe întreaga uh, durată a vieții pentru ca uh, ocuparea să fie mai consistentă și disparitățile între angajații mai bine calificați și cei mai puțin calificați să fie eliminate. Previziunile arată o nevoie în creștere cu privire la formare. Trainingurile trebuie continuate, astfel încât uh, să fie dezvoltate în continuare abilități și analfabetismul să fie eliminat. De asemenea, abilitățile antreprenoriale și cele digitale trebuie dezvoltate în continuare. Aceste mesaje sunt susținute de analize care au fost incluse în uh, uh, proiectul de raport comun care oferă o imagine de asamblu asupra politicilor uh, din domeniu din Europa. Acest proiect de raport arată că statele membre europene au implementat reforme importante în domeniul social, care au inclus și uh, îmbunătățirea capacităților uh, administrative, coordonarea între agenții, uh, implementarea programelor de uh, sprijinire a tinerilor, uh, susținerea pieței muncii, reducerea impozitelor și sporirea durabilității și a adaptabilității sistemelor de pensii. Într-adevăr, au fost înregistrate progrese, dar este necesar să acționăm în continuare. Politicile sociale trebuie văzute ca un factor productiv, iar statele membre trebuie să-și îmbunătățească sistemele de protecție socială, astfel încât participarea la piața, de, piața muncii și, uh, să fie încurajată și excluziunea socială să fie evitată. Este nevoie de acces la servicii sociale de calitate. Sunt necesare eforturi susținute pentru a promova participarea la piața muncii, în special a femeilor, și trebuie abordată segmentarea pieții muncii, astfel încât să existe un echilibru bun între flexibilitate și siguranță. Anumite state membre au dezvoltat deja strategii pentru a facilita integrarea migranților bazându-se pe experiența trecută și pe abilitățile antreprenoriale. Alte state membre vor trebui să vină cu structuri adecvate pentru a gestiona situația migranților și pentru a-i include pe aceștia. În fine, un dialog eficient, social, este decisiv pentru ca economia socială de piață să funcționeze. Este absolut necesar pentru a se atinge echilibrul corect și pentru a implementa bine politicile economice și sociale. Pe scurt, reformele arată efecte pozitive, însă este necesar în continuare să acționăm pentru a ne consolida economia socială de piață. Trebuie să implementăm în continuare reforme, iar piețele muncii uh, trebuie să preia recomandările făcute de uh, zona euro. Trebuie să continuăm să facem eforturi, dar, iată, se observă deja rezultate concrete pentru cetățeni. Toate părțile interesate trebuie să își respecte angajamentele, atât instituțiile europene, cât și societatea civilă, partenerii și Parlamentul European, care a contribuit în mod decisiv mai ales în ceea ce privește anumite puncte cheie uh, din contextul semestrului european. Aștept cu nerăbdare să continuăm dialogul pe această direcție. Mulțumesc, doamna Tyson. Uh, Domnule Moscovici, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați. Astăzi eu mă bucur să vă pot uh, prezenta uh, pachetul de toamna semestrului european împreună cu colegii mei, gândit într-un context de incertitudine, așa cum s-a spus mai devreme. Suntem într-o perioadă de relansare economică care rămâne totuși fragilă. Perspectivele de creștere Mm, din exteriorul Uniunii Europene nu încurajează exporturile în plus. Iar um, în ciuda politicilor financiare și monetare fără precedent, situația exporturilor rămâne slabă uh, mm, rata șomajului fiind foarte uh, mare, acest lucru arată și o subutilizare a capacităților uh, europene în termen de forță de muncă și capital. De asemenea, capacitățile de investiții sunt uh, insuficiente, fiind frânate de perspectivele economice. Prin urmare, există riscul ca această subutilizare a capacităților productive să devină cronică și să afecteze creșterea potențială. În această perioadă pe care am analizat-o în cadrul analizei anuale a creșterii, Comisia cere o reuniune a forțelor și anume uh, relansarea investițiilor, uh, continuarea uh, reformelor um, strategice, structurale și um, demersuri pozitive în ceea ce privește politica bugetară. E nevoie de măsuri bugetare care să fie implementate acum pentru a se reechilibra acel policy mix al zonei euro și pentru a se se susține um, și activitatea Băncii Centrale Europene. În primul rând, având în vedere recomandările specifice la nivel de țară, arată o politică bugetară Uh, nevoia pentru o politică bugetară moderat expansivă, având în vedere perspectivele economice identificate. Și contrar a ceea ce ar cere bunul simț economic pentru zona euro, ne aflăm într-o situație paradoxală, care nu poate să se prelungească. Cei care nu dispun de marjă de manevră bugetară vor să beneficieze de ea, iar cei care dispun de ea nu sunt gata să o utilizeze cu adevărat. O abordare colectivă este necesară, prin urmare, pentru a Um, ajunge într-o situație în care toate părțile zonei euro să aibă ceva de câștigat și nu ceva de pierdut. Prin urmare, un bun, uh, un bun policy mix um, cere o prioritate pentru investiții și reforme care să îmbunătățească viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Doamnelor și domnilor deputați, raportul privind mecanismul de alertă acum identifică statele membre pentru care este necesară o analiză aprofundată în cazul rapoartelor um, la nivel de țară țară în uh, exercițiul semestrului european. Uh, țări care sunt afectate de dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de corectare. Analiza globală a mecanismului de alertă 2017 arată că principalele surse de riscuri uh, rămân cam aceleași cu cele identificate în raportul pe 2016. În ceea ce privește dezechilibrele externe, ajustarea contului curent al țărilor debitoare pare să fie determinată, însă și anume, anumite țări creditoare planete înregistrează surplusuri uh, foarte ridicate. Există state membre unde sectorul privat continuă să fie supraîndatorat și uh, rata de creștere nominală uh, scăzută face această situație și mai dificilă. Uh, în 2015 tendința era una descendentă în multe țări, dar nu neapărat și în țările cele mai îndatorate. Prin urmare, băncile și-au sporit capitalizările, rezistența lor față de șocuri uh, s-a îmbunătățit în, în general. Cu toate acestea, mai rămân totuși uh, numeroase provocări. Uh, în concluzie, raportul privind mecanismul de alertă pentru 2017 indică necesitatea unor analize aprofundate pentru 13 state membre, cu 6 mai puțin decât anul trecut. Aceste 13 state um, erau deja um, supuse unor analize aprofundate în ciclul precedent și s-au identificat dezechilibre, iar aceste noi analize vor servi drept bază pentru formularea de recomandări specifice în cadrul procedurii privind dezechilibrele macroeconomice și, de asemenea, pentru identificarea progreselor registrate în eliminarea acestor uh, dezechilibre. Doamnelor și domnilor, încheie această prezentare a recomandărilor uh, pentru zona euro. De la semestrul european 2015, recomandările pentru zona euro sunt publicate la începutul semestrului european, odată cu analiza anuală a creșterii. Această modificare uh, vine cumva în continuarea filosofiei semestrului european pentru ca um, aspectele identificate să se transpună în niște recomandări specifice pentru uh, țările respective și uh, um, să fie luate în discuție provocările zonei euro. Prima recomandare se referă la continuarea politicilor care susțin relansarea economică, care favorizează convergența, care facilitează corectarea dezechilibrelor macroeconomice și care îmbunătățesc capacitățile de adaptare. A doua recomandare se referă la politica bugetară și mai ales necesitatea de a despre care am vorbit deja, de a adopta o orientare mult mai pozitivă a politicii bugetare, respectându-se pactul de stabilitate și creștere iar um, piața, uh, uh, piața muncii și piețele financiare sunt tratate în uh, a patra recomandare, iar a cincea recomandare insistă asupra eforturilor necesare pentru completarea Uniunii Economice și Monetare. Discuțiile cu statele membre privind conținutul recomandărilor și privind pachetul um, de toamnă au fost intense și productive. Eurogrupul a manifestat o preferință pentru o orientare mai degrabă neutră decât pozitivă, ceea ce nu era neapărat ceea ce Comisia recomanda. Cu toate acestea, s-a făcut un progres uh, uh, adoptându-se principiul de reflexie al bazat pe uh, mizele uh, fiscale. Deci este un proces care nu se va opri oricum uh, la acest prim exercițiu, această primă abordare. Este un dialog important pentru îmbunătățirea înțelegerii semestrului european și pentru îmbunătățirea implementării recomandărilor specifice la nivel de țară și prin intermediul uh, relațiilor strânse cu parlamentele naționale, Parlamentul European rămânând un partener major pentru sprijinirea implementării priorităților. Și uh, vă solicităm uh, și solicităm cooperarea strânsă și cu, cu parlamentele naționale, cu partenerii sociali și țin să vă mulțumesc și cu această ocazie pentru că ați organizat această dezbatere, ați făcut posibil această dezbatere astăzi. Mulțumesc, domnule comisar, și acum ajungem la dumneavoastră, dragi colegi. Începem cu prima rundă de intervenții. Raportorii, domnul Höckmark și apoi doamna Tum, aveți fiecare trei minute. Vă rog, domnule Höckmark, aveți uh, cuvântul. <clears throat> Mulțumim uh, comisarilor pentru aceste prezentări. Câteva aspecte care ar trebui subliniate acum. Mai întâi, uh, există o nevoie de a avea o mai mare calitate a finanțelor publice și a reformelor structurale care au fost amintite de fiecare dintre dumneavoastră, iar acum, uh, în ultimul rând, de dumneavoastră, domnule uh, Moscovici. Cum s-a stipulat și în analiza anuală a creșterii, există redresare economică, dar la niveluri reduse ea se bazează pe uh, o politică monetară uh, unică, în principiu. M-ar interesa să știu, să aflu de la dumneavoastră, în ce măsură această creștere uh, limitată la care asistăm depinde de această politică monetară unică și de ratele scăzute ale dobânzilor. Aceste rate mai sublinează o problemă, și anume faptul că încă nivelul investițiilor este extrem de redus. De asemenea, în ce privește finanțele publice, mie mi se pare destul de îngrijorător faptul că, în ciuda um, ratelor extrem de mici uh, ale dobânzilor, statele membre n-au reușit să își reducă decât marginal deficitele. Și asta câtă vreme ratele dobânzilor la datorile lor sunt cât se poate de scăzute. Ce spune asta despre viitor? Pentru că această politică uh, monetară unică, mie mi se pare că nu este durabilă uh, pe termen uh, lung. Cred că și președintele a acceptat această viziune ce înseamnă asta pe termen lung din perspectiva reducerii deficitelor? Pentru că dacă statele membre nu reușesc să folosească aceste rate extrem de reduse ale dobânzilor pentru a uh, combina uh, reformele structurale cu reducerea deficitelor, atunci uh, provocarea va fi mult mai mare atunci când ratele dobânzilor vor crește. Nu doar din cauza politicii monetare, dar și din cauza faptului că s-ar putea ca pactul de stabilitate să fie pus uh, în discuție, s-ar putea ca uh, credibilitatea acestuia să fie afectată și să trăim vremuri precum uh, mai de mult, când ratele dobânzilor au crescut, și asta a avut uh, consecințe asupra stabilității financiare și asupra ocupării. Deci aș dori să vă întreb ce ar însemna din perspectiva ocupării și a reformelor structurale, precum și a deficitelor, dacă am aștepta și n-am luat măsuri uh, astăzi, ci am spera uh, că am putea extinde deficitelor pentru a trăi de pe o zi pe alta. Situația cred că ar fi draconică pentru următoarele uh, săptămâni și luni, dacă îmi permite să folosesc această expresie. Deci ar fi bine să înțelegem care sunt comentariile dumneavoastră în legătură cu lipsa uh, reformelor structurale și cu deficite reduse uh, doar într-o măsură mică uh, în ciuda ratelor mici ale dobânzilor. Ana Tun, din partea Comisiei pentru Ocupare. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte, mulțumesc comisarilor pentru prezentările făcute. Marțea trecută, în Comisia Econ și în Comisia pentru Ocupare, a existat un prim schimb de opinii în legătură cu uh, raportul pe care îl redactez. În primul rând, eu și colegii mei ne-am bucurat să aflăm că anul acesta s-a pus accent pe importanța de a asigura corectitudine socială pentru a stimula creșterea și dezvoltarea. Am salutat de asemenea faptul că a economiilor europene uh, ține cont de nevoia de a crea locuri de muncă și, de asemenea, presupune niște reforme structurale în anumite state membre. 8 uh, milioane de locuri de muncă au fost create începând cu 2013 și rata șomajului uh, a scăzut. În grupul de vârstă al, care vizează tinerii a scăzut cu 1,5%. Întrebarea mea, prima, este în ciuda acestor uh, îmbunătățiri, există dubii rezonabile că vom ajunge la rata de ocupare de 75% prevăzută în strategia Europa 2020. Comisia este de acord că riscul de a nu atinge acest obiectiv este ridicat, inițiative precum uh, uh, abilități digitale, reinstruire, traininguri uh, sunt inutile dacă nu se creează noi locuri de muncă. Trebuie să găsim uh, modalități prin care oamenii să poată lucra pentru a combate sărăcia. În ceea ce privește rolul fundațiilor europene și problema creării locuri de muncă, ei bine, în acest context aș aprecia ca Comisia să ne informeze în legătură cu ceea ce consideră ei că sunt pașii necesari de făcut pentru a folosi cel mai eficient uh, uh, măsurile pe care le avem la dispoziție prin fundațiile europene pentru crearea de locuri de muncă. Care sunt așadar uh, principalele zone gri în ceea ce privește activitatea acestor fundații și crearea de locuri de muncă? Apoi, a treia întrebare. Este evident faptul că avem nevoie de sisteme de securitate socială durabile în Europa și regime adecvate de uh, impozit, regimuri adecvate de impozitare. Trebuie să ținem cont că există o nevoie de a reforma sistemul asigurărilor sociale în virtutea faptului că populația Europei îmbătrânește. Statele membre trebuie să vină cu standarde sociale minime. Înțelegem că aceasta este singura cale prin care putem uh, păstra uh, o mai bună integrare a pieței uh, muncii. Și acum, o ultimă întrebare. Șomajul și sărăcia sunt probleme în ceea ce privește dezvoltarea economică, însă pot să submineze Europa ca și proiect. Cu toții pot vedea, uh, toți europenii pot vedea beneficiile uh, Europei uh, în activitatea lor de zi cu zi, în ciuda faptului că sărăcia rămâne la niveluri ridicate, cum spunea și doamna comisar Tyson. Acest fapt este însă recunoscut și de comisie. Riscul de sărăcie și de excluziune sociale în Europa este de mai mult de 23%. Cu alte cuvinte, mai mult de unul din cinci europeni suferă de pe urma acestui fenomen. Prin urmare, întrebarea mea este, care sunt uh, măsurile la care se gândește Comisia și care este mesajul pentru a convinge europenii obișnuiți că e nevoie de mai multă Europa sau că ei au nevoie de Uniunea Europeană pentru a lupta cu sărăcia în Uniunea Europeană și pentru a promova integrarea pe piața muncii. Înțeleg că această întrebare este una complexă, însă cred că am putea discuta măcar uh, o strategie de comunicare adecvată, asta pe fondul creșterii euroscepticismului și a uh, ascensiunii partidelor populiste peste tot în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc că avem uh, puțin timp pentru răspunsuri. În mod ideal, mondiale v-aș invita să combinați uh, reacțiile. Domnule comisar uh, Dombrovskis, mulțumesc. La prima întrebare, privind modul în care modul în care uh, politicile noastre macroeconomice sunt afectate în uh, prezent de uh, modificările legislative. Banca Centrală Europeană a subliniat ea însăși că aceste uh, instrumente nu sunt suficiente pentru rezolvarea dezechilibrelor structurale economice și membre, statele membre ar trebui să utilizeze aceste instrumente, acest timp, îmi scuze, cu înțelepciune pentru a implementa reforme structurale. Iată ce uh, susține și Comisia Europeană și uh, ceea ce subliniem și noi în prioritățile noastre privind economia. Apoi, cu privire la evaluarea direcțiilor uh, politicii fiscale. Ați vorbit despre îmbunătățirile marginale, îmbunătățirile marginale la um, deficitele bugetare agregate în zona euro, conform previziunilor noastre. Ne așteptăm la o scădere de la 2% la 1,3% anul acesta și 1,5% mm, anul viitor, o scădere a deficitelor uh, bugetare. Deci vedem o scădere stabilă a deficitelor bugetare, iar anul viitor ne așteptăm ca numai un singur stat din zona euro să aibă un deficit bugetar care să depășească 3% din PIB. Deci, um, tot mai multe state membre um, ies din uh, această situație de deficit bugetar excesiv. Apoi, uh, mesajul nostru este că trebuie să continuăm să fim vigilenți uh, și este ceea ce subliniem și în uh, semestrul european. Acele state membre care au încă un deficit bugetar excesiv și care nu își ating uh, obiectivele pe termen mediu ar trebui să continue cu uh, ritmul de um, reforme de ajustare, așa cum li s-a recomandat. Și um, este loc în aceste situații de mai multe investiții și de măsuri de stimulare a economiei în statele membre respective. Și sigur, toate acestea se leagă direct de provocările sociale cu care ne confruntăm. Într-adevăr, avem nevoie de o relansare care se bazeze pe ocupare și în prezent vedem o creștere a ratei de ocupare și obiectivul de 75% um, pentru ocuparea tinerilor europeni a fost um, atins sau continuă să fie atins în cadrul strategiei UE 2020 și sunt obiective care sunt reluate și în uh, recomandările noastre la nivel de țară și sunt sigur că doamna comisar Tyson va explica uh, mai în detaliu aceste aspecte. Da, mulțumesc. Mulțumesc că mă voi uh, concentra pe întrebările uh, doamnei Tum. În primul rând, cu privire la uh, rata șomajului și rata de ocupare, dacă vom ajunge la acea țintă de 75% pe care am aprobat-o în cadrul strategiei UE 2020. Previziunile arată că suntem undeva la 71% și dacă continuăm eforturile pe care le facem și dacă continuă reformele structurale pe care le așteptăm de la statele membre și dacă sunt utilizate fondurile europene, acest procent de 75% este posibil de atins, dar nu se va atinge singur, va trebui să continuăm să lucrăm foarte uh, serios la asta împreună cu statele membre și să ne axăm pe oportunități de angajare, mai ales pentru femei și să ne uităm și la categoriile de lucrători mai în vârstă pentru a ne asigura că și ei Uh, se bucură de oportunități de angajare pe piața locurilor de muncă, să ne uităm și la persoanele cu calificări uh, mai uh, slabe um, și să vedem ce potențial au și ei. În cadrul acestor politici trebuie să continuăm să punem accentul pe protecția socială și pe beneficiile, pe prestațiile sociale care să fie combinate cu măsurile adecvate de activare. Și acest lucru se referă mai ales la uh, se referă mai ales la, la țările mm, care fac subiectul, uh, care fac obiectul recomandărilor noastre. Uh, Dar uh, locurile de muncă nu se creează singure, este nevoie de politici macroeconomice corecte și de un climat de investiții. Trebuie să ne asigurăm că um, întreprinderile noastre sunt competitive, um, că sunt capabile să creeze locuri de muncă. Locurile de muncă nu le creăm noi, trebuie să contăm pe sectorul privat. Și dacă vă uitați la liniile directoare ale politicilor noastre, veți vedea că se axează pe aprofundarea um, Uniunii um, Uniunii de mm, capital, a piețelor de capital uh, și aici ținta noastră trebuie să fie crearea de locuri de muncă. Ați întrebat despre fundații, rolul fundațiilor. Cred că vă gândiți la Eurofund uh, de la Dublin și la Fundația responsabilă de um, Formarea Profesională de la Salonic și Centrul de Formare Profesională de la Torino. Ei ne mm, furnizează datele necesare pentru elaborarea politicilor uh, și avem nevoie așadar de experți care să lucreze pe teren și care să ne uh, și ca, ca, care să elaboreze aceste politici. Este o organizație tripartită și partenerii sociali sunt implicați. Reprezentanții statelor membre, de asemenea, și cred că astfel suntem uh, um, și mai bine înarmați pentru a concepe, pentru a elabora cele mai potrivite politici sociale pentru Europa. Uh, aceste centre ne furnizează așadar informațiile pe care să ne bazăm politicile noastre și prin care să elaborăm cele mai bune politici posibile. Și a mai fost o întrebare legată de standardele sociale minime. Dacă susținem acest lucru, ei bine, noi susținem uh, o societate echitabilă, justă și un grad uh, adecvat de convergență între statele membre. Ne dorim așadar uh, ca această convergență să crească, adică să, să, să meargă către nivelul cel mai ridicat. Și Parlamentul European participă și el la acest proces. Acesta este obiectivul final. Uh, este o activitate aici, o întreagă activitate de, de formulare de politici publice și avem contribuția Parlamentului European, raportul doamnei Rodriguez, care tocmai a fost, cred, aprobat în Comisia Ocupare și se așteaptă acum votul în plen, dar cu siguranță ne vom inspira din aceste um, documente. Și apoi, uh, combaterea sărăciei. Um, și aici trebuie să continuăm. Acesta este, în, primul rând, sarcina statelor membre, însă încercăm să încurajăm statele membre uh, în cadrul semestrului european și prin intermediul fondurilor europene. După cum știți, în acest program multianual, 20% din fondurile, din fondurile europene vor fi utilizate, Fondul Social European va fi um, destinat incluziunii sociale, deci combaterea excluziunii sociale, combaterea um, sărăciei. Deci peste 25% până la urmă din acest fond social european va fi cheltuit pe măsuri de incluziune și trebuie să convingem statele membre să se inspire și din uh, alte experiențe. Noi le vom oferi linii directoare și bune practici, încurajându-le să facă pașii necesari. Ce se întâmplă cu cei care trăiesc în um, sărăcie și care se confruntă cu situații dificile, care sunt marginalizați? Ei bine, avem nevoie de Europa mai puternică în lume, de o piață muncii mai puternică, suntem într-o eră a tehnologiei, a revoluției tehnologice și trebuie să ne asigurăm că ne construim un viitor um, solid, că ne organizăm societatea și um, piețele um, de muncă într-un mod în care să uh, ne permită să ne atingem obiectivele. Avem nevoie ca Europa să ne susțină în lume și să asigure o solidaritate între noi și uh, cred că trebuie să fie o dezbatere cu cetățenii. Mulțumesc, președintele, am depășit puțin timpul și aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Moscovici. Voi fi foarte succint, într-adevăr, pentru că ne-am depășit uh, timpul. Oricum, Valdis a răspuns, a răspuns în mare întrebării domnului că Aș vrea și eu să spun câteva cuvinte aici. Prin definiție, rata dobânzii va crește. Cu cât, nu știu, chiar dacă s-ar părea că e vorba de un mediu durabil, de rate scăzute. Însă, nu trebuie să pierdem timpul. Comisia nu preconizează niciun fel uh, o slăbire a, reformelor structurale și nici a eforturilor bugetare. Și, vorbind despre pactul de stabilitate și de creștere, v-aș reaminti că nivelul deficitului în medie în zona euro este de 6% era de 6% în 2010 și acum e la 1,6% uh, și arată o stabilizare și pentru 2017. Prin urmare, când preconizăm o contribuție bugetară agregată care să fie pozitivă, ei bine, nu pledăm împotriva pactului de stabilitate și creștere, din potrivă cerem ca eforturile să fie distribuite în mod just între țările care încă mai au eforturi de consolidare de făcut și care trebuie să meargă până la capăt și cele care au deja marge de manevră la dispoziție. Problema este că ajungem la un efect paradoxal pe care îl descriam și anume cei care nu au marjă de manevră își doresc mai multă libertate, iar cei care au această libertate nu o utilizează și nu e ceea ce ne dorim. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc. Și acum ajungem la a doua rundă de intervenție. Aveți fiecare un minut și jumătate și începem cu Comisia Ocupare. Doamna Ribiero din partea PPE. Președinte, senhores Comisarii, muito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 Thank you. May I please ask everyone to stick to the time limits, otherwise uh, we will uh, uh not be able to hand the floor to everyone. Uh, now for the S&D Group, uh, Econ Committee, Mr. Atrage atenția că timpul trebuie respectat. Reprezentantul SND acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, îi salut și eu pe comisari. Cel mai important lucru, și acesta este nou în propunerea pentru 2017, este cu siguranță recomandarea care solicită declarații fiscale moderate. Grupul socialist sprijină această nouă orientare propusă de Comisia Europeană. Am luat notă cu regret de faptul că Această propunere a fost uh, primită cu rezistență de acele state care au loc de uh, care au mai mult spațiu de manevră în termen de fiscalitate. Zona euro în 2017, cel puțin ochii Comisiei, va urmări politicile economice eronate în loc să meargă pe o direcție pozitivă, moderată, de expansiune s-ar putea să mergem uh, spre o fiscalitate excesivă. De aceea vă întreb, ce dorește Comisia să facă astfel încât să se ajungă la un consens politic mai mare cu privire la această idee a expansiunii moderate a, a taxelor și impozitelor? Comisia a identificat un paradox în regulile existente care previne uh, statele de a implementa politicile corecte. Cum putem să oprim această situație? Va lua Comisia inițiative astfel încât să schimbe regulile în domeniul politicilor fiscale, astfel încât să beneficiem de cele mai bune politici fiscale în zona euro. Mulțumesc! Uh, nu v-am auzit, îmi pare rău. Uh, vă mulțumesc. Aș uh, vrea să fiu succintă și să trec repede pe chestiunile care țin de ocupare. Pe mine mă preocupă reformele structurale și pot să vă dau niște exemple. De exemplu, reforma structurală în domeniul muncii. Putem vedea că mergem spre o sporire a flexibilității, uh, sau spre o precaritate sau spre o reducere a dialogului social care uh, duce la o reducere a salariilor negociate. Ce părere aveți în legătură cu această sărăcire a lucrătorilor care în, în mod normal ar trebui să o ducă mai bine dacă există creștere economică? Practic intrăm într-o spirală negativă în ceea ce privește creșterea. O a doua reformă structurală despre care ați vorbit este cea a pensiilor. Uh, ați zis că trebuie legate pensiile de speranța de viață. Însă putem vedea că um, practic intervalul de vârstă de peste 50 de ani este cel mai puțin reprezentat astăzi. Apoi ați vorbit despre pilonii privați ai pensiilor. Uh, aceștia sunt cei care creează cel mai multe inegalități și mai ales în ceea ce privește femeile. Accesul la piața muncii. Bine, eu nu văd nimic în legătură cu echilibrul între viața privată și viața profesională. Dacă doriți să sporiți uh, rata până uh, participării femeilor la piața muncii, trebuie să abordați această realitate. Și apoi voi uh, încheia, doamnă Tyson, spunând că dumneavoastră v-ați referit la globalizare. în raportul pe care îl aveți cu privire la comunicare, se spuneți că sunt 3 milioane de locuri de muncă care au fost create prin comerțul internațional. Asta, deci, prin export. Oare se face trimitere la locurile de muncă care astăzi au fost pierdute în sectoare precum uh, cel al textilelor, uh, siderurgie sau comerț internațional? Pentru că globalizarea se pregătește și eu am impresia că astăzi în Europa mergem cu capul înainte înspre o globalizare care firește uh, are perdanții săi, are și victorioșii săi, însă noi vom avea multe de pierdut. Mulțumesc. Din partea cer, domnul Bent Luke. Ja, yeah, uh, vielen Dank. Ich da, mulțumesc. Voi vorbi în limba germană, iar întrebarea mea se adresează domnului Tyson. Domnule Tyson, dumneavoastră v-ați referit la integrarea refugiaților și migranților și vă mulțumesc pentru acest lucru. Aș dori să vă întreb un lucru. Comisia, între timp, deci de un an de zile, pentru că de un an de zile știm cam care sunt cei care au venit la noi și care este calificarea lor. Vreau să știu dacă Comisia a analizat care este capacitatea de integrare a piețelor muncii în Uniunea Europeană a acestor oameni care vin către Uniunea Europeană, însă au un nivel de calificare scăzut. Deci, pe ce piețe ale muncii din Uniunea Europeană observați cel mai mare potențial de integrare al celor care au calificare scăzută? În domeniul agricol, în domeniul serviciilor, în domeniul construcțiilor și care pot lucra um, în meserii care nu necesită calificare prea mare. Și dacă ați analizat acest lucru, aș vrea să știu care este rezultatul. Dacă nu ați făcut-o, aș vrea să știu de ce. Pentru că distribuția refugiaților și a migranților în Uniunea Europeană cu siguranță nu corespunde posibilităților de integrare de pe piața muncii. Această distribuție a fost făcută pornind de la alte premise și condiții. Și dacă distribuția migranților nu corespunde puterea de integrare a piețelor muncii, atunci poate că ar trebui să mai analizăm această direcție pentru că am putea să le oferim și uh, posibilitatea liberii circulații acestor oameni, astfel încât să poată să se ducă acolo unde ar putea obține un loc de muncă adecvat calificării lor. De asemenea, aș vrea să știu dacă salariul minim pe economie este considerat de comisie un obstacol în calea integrării sau mai degrabă o protecție pentru uh, forța de muncă autohtonă. Mulțumesc! Mulțumesc, trecem direct către comisar pentru a răspunde. Vă rog să încercați să răspundeți în două, jumate, două minute jumate, trei minute fiecare. Au fost adresate multe întrebări, într-adevăr. Mulțumesc, mă voi concentra pe acele întrebări care mi-au fost uh, adresate mie și care se referă la la mizele fiscale și la fiscalitate, respectiv la investiții. În ceea ce privește aceste mize fiscale, într-adevăr, concluziile Eurogrupurilor se refereau la rezultatele Eurogrupului din iulie unde s-a considerat că o poziție neutră ar fi cea potrivită. Deci Consiliul ECOFIN uh, va reveni asupra acestei chestiuni în ianuarie. Comisia va continua așadar să colaboreze pe această direcție cu Consiliul în ceea ce privește propunerile noastre în contextul semestrului european. În ceea ce privește stabilitatea și pactul de creștere, anul trecut Comisia a făcut o comunicare cu privire la flexibilitate în cadrul Pactului pentru Creștere și Stabilitate. Și considerăm că există suficientă flexibilitate în cadrul regulilor existente și lucrăm în continuare cu aceste reguli și cu flexibilitatea existentă. Deci nu dorim să mai facem amendamente pe această direcție, însă dorim să simplificăm modul de aplicare. De exemplu, acordul care s-a atins cu privire la utilizarea uh, benchmark-urilor uh, în domeniul bancar. a reprezentat un aspect important. În ceea ce privește investițiile, acestea sunt o prioritate pentru noi. Avem un plan de investiții pentru Europa care joacă un rol important. De asemenea, utilizarea structurilor europene și ale fondurilor europene puse la dispoziția statelor membre. Însă, Există și această uh, îngrijorare privitoare la uh, sustenabilitatea fiscală care trebuie luată în considerare, mai ales dacă statele membre se găsesc într-o situație de deficit sau dacă au un nivel al datoriei publice mare. Respectiv, dacă există creștere sustenabilă, uh, dar lipsesc finanțele publice sustenabile. Și aici trebuie să se găsească un echilibru între creșterea și nevoile de creștere pe termen lung și uh, îngrijorările pe termen lung. S-a menționat și dialogul social și, într-adevăr, de când am, uh, ne-am preluat mandatul la această comisie, am pus accentul pe implicarea partenerilor sociali mai puternică atât la nivel european cât și la nivel național în toate etapele semestrului european și vom continua pe aceeași direcție. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tyson. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Voi încerca să fiu cât se poate de succintă. Mulțumesc, domnului Ribeiro, pentru cuvintele amabile și pentru faptul că Parlamentul este mulțumit uh, cu privire la faptul că semestrul european a devenit mai social. Am făcut acest lucru în mod intenționat și lucrăm cu ministrii responsabili de EPSCO pe această direcție. În ceea ce privește rolul EPSCO, acesta trebuie decis de către ministrii care uh, se găsesc în forurile EPSCO și în cealaltă foruri uh, aferente. Doamna Maria Reina, cu privire la reformele structurale, și la rezultatele acestora cu privire la flexibilitate și condițiile de lucru și faptul că se poate ajunge la împovărarea lucrătorilor. Într-adevăr, există multe modele pe piața muncii, multe tipuri de cooperare și, într-adevăr, este nevoie de mai multă flexibilitate. Putem accepta acest lucru până la un anumit grad. Flexibilitatea este bună într-o anumită măsură, dar, pe de altă parte, trebuie să existe o securitate mai mare ca o formă de compensare. Și cu cât uh, apar mai multe schimbări în viața unui lucrător, noi trebuie să ne asigurăm că în fazele de tranziție există o ofertă de servicii suficientă, astfel încât dacă oamenii au nevoie de asistență să o și primească. Deci acest proces de tranziție să se desfășoare ușor și să nu afecteze calitatea vieții. Ați întrebat despre uh, echilibrul între viața profesională și cea personală a existat o propunere cu privire la uh, modificarea uh, propunerilor referitoare la concediul de maternitate, dar acesta a fost retrasă. Lucrăm la una nouă însă, care se regăsește în programul nostru de lucru pentru anul viitor și vom avea posibilitatea să discutăm despre aceasta anul viitor. În ceea ce privește pensiile și adaptând uh, aceste speranțe de viață, uh, ei bine, vom continua să lucrăm pe această direcție. Pensiile și sistemele de pensii trebuie să fie durabile. Oamenii vor trebui să lucreze mai mult pentru a face acest lucru posibil. Dar nu ne concentrăm numai asupra acestui aspect. Dorim să vedem dacă pensiile sunt adecvate, dacă acoperirea este suficientă și dacă pensiile sunt suficient de mari, astfel încât uh, oamenii, pensionarii, să-și poată păstra un standard decent de viață. Pentru a obține acest lucru trebuie să lucreze mai multe persoane și pe asta ne concentrăm în prezent. Apoi, în ceea ce privește întrebarea cu privire la refugiați și migranți a domnului Luche, e bine, am discutat mult despre refugiați și migranți, am preluat mulți migranți și trebuie să ne asigurăm că ei sunt integrați. Mulți dintre ei vor rămâne aici și pe termen lung și nu este în interesul nimănui să-i excludem din societate. Ne vrem să-i includem, să le oferim oportunități și să le dăm șansa de a se integra pe piața muncii. Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i integra și în societate. Care este impactul specific uh, al migranților asupra pieței muncii, nu știm încă, însă urmărim și aceste evoluții ca parte a semestrului european pentru a vedea cum evoluează lucrurile și obținem informații și referitoare la utilizarea Fondului Social European, pentru că o parte din banii de aici sunt dedicați luptei împotriva excluziunii sociale și promovării integrării. Ce credem că ar trebui să se întâmple în statele membre? Ei bine, niște politici active de, uh, pe piața muncii. Pentru că sunt mulți oameni care se integrează și trebuie să fie identificate abilitățile acestora și să se facă legătura cât de rapid posibil cu uh, serviciile guvernamentale, cu serviciile care oferă asistență, uh, Agențiile de ocupare a forței de muncă, de asemenea, trebuie să le oferim posibilitatea de a învăța limba fiecărui stat membru. Suntem pentru uh, salariul minim pe economie, pentru că v-ați referit și la acest lucru. Trebuie să existe un nivel sustenabil. În primul rând, el se referă și este în legătură cu nivelul de productivitate, dar, după cum bine știți, această chestiune a introducerii unui nivel minim uh, de salarizare limita acestuia nu ține de Comisia Europeană, ci este de competența statelor membre. Noi putem să facem recomandări acolo unde se cuvine, însă statele membre pot decide. Domnul Moscovici. Foarte pe scurt, pentru că răspunsurile au fost deja date. În orice caz, trebuie să vă trebuie să vă explicăm puțin care este pertinența acestei convergențe agregate. În orice caz, uh, Eurogrupul a mm, reflectat la rezultatele de anul trecut uh, și uh, la poziția Comisiei și, la, mm, și cu privire la această analiză, analiza unor date sistematice, pentru a se vedea care este relevanța acestora. În orice caz, Aș spune că suntem într-o perioadă de tranziție, cum s-a spus și mai devreme, uh, unde până la urmă datorită reușitei pactului de stabilitate și creștere, vor fi din ce în ce mai multe țări care vor avea o libertate de mișcare și vor putea să o utilizeze în mod pozitiv, ceea ce va evita uh, să ne concentrăm doar pe una sau două țări care sunt într-o situație dificilă. Uh, uh, uh, Pentru cea de-a doua parte a acestei sesiuni aș dori să cedez prezidiul doamnei Marita care va prezida deci această ultimă parte. Mulțumesc. Cea de-a treia rundă, cea de-a doua parte, dau cuvântul doamnei uh, Cora von Venuitzen. Mulțumesc, că aș dori să adresez o întrebare în legătură cu recomandările pentru fiecare țară în parte. Dacă ne gândim la punerea în aplicare în totalitate acestor uh, recomandări în 2012, doar 11% uh, a fost aplicat, deci deja un procent uh, foarte mic, însă lucrurile se înrăutățesc, pentru că în 2015 vorbim doar despre 4% uh, dintre aceste recomandări care au fost aplicate în totalitate. 44% parțial implementate, 54% nu total implementate. Și aici sunt multe aspecte care pot fi discutate în legătură cu ce înseamnă Uh, acest termen parțial uh, implementate. Probabil și dumneavoastră sunteți la fel de frustrați în legătură cu aceste rezultate. Prin urmare, ce puteți face pentru a inversa această tendință, pentru a ajunge la niște procente mai ridicate? Pentru că altfel nimeni nu pare să ia în serios aceste recomandări făcute statelor. Ori nu aceasta este intenția. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Gheric din partea ECR. Fraktion kann ich Ihnen sagen, die EKR unterstützt. Din punctul de vedere al grupului meu politic, vreau să vă spun că conceptul uh, acesta al investițiilor, uh, reformelor structurale și al uh, investițiilor și cheltuielilor responsabile reprezintă un câștig. le am spus câteva cuvinte despre acest lucru și aș vrea să vă adresez două întrebări. Se pot observa în Europa că în multe părți reformele structurale sunt cam împiedicate, ba chiar nici nu au început. Și vreau să mă întreb dacă aceasta este o bază bună pentru a se discuta acum despre o uh, extindere a EFSI sau mai degrabă este vorba despre a degreva de presiune anumite guverne care nu și-au făcut treaba. Nu este asta cumva contraproductiv? Pe de altă parte, vreau să știu dacă conceptul schițat de dumneavoastră este realist. Italia, de exemplu, are nevoie urgent de bani, dar are nevoie și de reforme urgent. Și Franța, de asemenea, mi se pare că în prezent nu prea e dispusă să facă reforme. Comisia are un plan alternativ, un plan B, dacă ideile care au fost prezentate în raportul celor cinci președinți vor eșua, aceiași bani și pentru raportul Verhofstadt, care prevede intervenții și mai profunde în suveranitatea națională. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, Miguel Viegas from the GUE Group. Okay, you get three minutes because you will... Domnul Viegas, aveți patru minute ați voție pentru că vorbiți pentru ambele comisii. În Portugalia, după cum știți, din cauza unor schimbări în ceea ce privește echilibrul din cadrul guvernului, anul acesta S-a făcut totul practic împotriva recomandărilor uh, primite. A crescut salariul minim, a fost uh, redusă povara fiscală pusă pe forța de muncă, iar deficitul s-a îmbunătățit în mod bizar. Iar economia a crescut. Asta în ciuda predicțiilor uh, FMI și ale primelor previzi- previziuni ale guvernului. Deci, uh, economia portugheză uh, a dus-o bine. În ciuda faptului că creșterea este încă redusă, dacă privim lucrurile în ansamblu, se pare că creșterea este condusă de exportul care aduce lichidități, aproximativ 300 de milioane de euro și apoi până la urmă trebuie să recunoaștem că investițiile străine se situează la un nivel mai redus decât ne așteptam, a scăzut cu 5% până la 150 de milioane de euro. Altfel, cifrele au rămas constante. Prin urmare, ce răspuns ar trebui să oferim noi în această situație? Pentru că piețele de capital, planul Juncker, reformele structurale sunt uh, parte a rețetei care ne-a fost mereu uh, impusă uh, de 10 ani încoace și care n-a dus la îmbunătățiri în economia portugheză. Un alt aspect legat de șomaj ei bine, avem uh, o rata șomașului în rândul tinerilor de 30% în Portugalia. Ce răspuns am putea găsi noi la această problemă, având în vedere că uh, reformele structurale care au fost introduse în Europa uh, nu au dus la rezultatele scontate. Toată lumea știe cum a funcționat. Astăzi, tinerii lucrători uh, riscă să se situeze uh, sub pragul uh, sărăciei. Deja mulți dintre ei se situează acolo. Chiar și cei care au un loc de muncă încă se învârt în jurul pragului sărăciei. Ce vom face cu aceste reforme structurale, dacă ele vor înrăutăți lucrurile? Mulțumesc! Mulțumim! Putem începe cu domnul Dombrovskis? Haideți să începem cu uh, prima întrebare legată de uh, punerea în aplicare a recomandărilor uh, specifice fiecărei țări în parte. Aceasta este și o preocupare a Comisiei Europene. Vedem că rata de punere în aplicare este relativ scăzută, mai ales în ceea ce privește implementarea totală a acestor recomandări. Trebuie să găsim anumite căi de îmbunătățire a punerii în aplicare și putem face asta printr-un uh, dialog cu statele membre și cu actori interesați uh, relevanți, inclusiv partenerii sociali. Am subliniat la nesfârșit că aceste recomandări vizează fiecare țară în parte, dar nu sunt ordine. E ceva ce Comisia crede că va putea uh, facilita creșterea economică durabilă și că sunt lucruri care vor putea îmbunătăți rezultatele și performanțele economice în statele membre. Este până la urmă interesul statelor membre să pună în aplicare cu succes aceste recomandări. Iar Comisia nu poate face altceva decât să asiste statele membre. Firește, mai există și alte instrumente pentru a îmbunătăți situația. Putem uh, să găsim uh, utilizări adecvate pentru fondurile structurale um, și de investiții europene, de asemenea pentru Fondul Social European și prin intermediul asistenței uh, tehnice pe care o putem oferi statelor membre pentru punerea aplicarea acestor recomandări. Așadar, uh, reformele structurale vor susține uh, acest obiectiv. Apoi, în ceea ce privește Problema uh, priorităților din politica economică, investiții, uh, politici structurale, politici fiscale responsabile și eforturi de reformare în diverse state membre, ei bine, Într-adevăr, uh, aceste eforturi de reformare trebuie accelerate. Ați menționat anumite state, precum Italia sau Franța, uh, însă trebuie spus uh, că au existat uh, eforturi considerabile făcute de aceste state, mai ales în ceea ce privește reformele pentru piața muncii, deschiderea pieței pentru anumite profesii, îmbunătățirea eficienței pieței serviciilor și așa mai departe însă, într-adevăr, anumite propuneri de reformă, precum reforme constituționale, au fost respinse la referendum. Cu toate acestea, am putut vedea însă că au existat progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a unor reforme în aceste state. Apoi, în ceea ce privește raportul celor cinci președinți, Comisia Europeană are intenția să publice o evaluare sub forma unei uh, cărți uh, albe în martie, prin care vom propune o cale de urmat uh, după raportul celor cinci președinți pentru cea de-a doua parte a raportului președinților, pentru că ceea ce s-a regăsit în prima parte sunt elemente care deja au fost puse în aplicare. Comitetul Fiscal European acum funcționează, de asemenea uh, se constituie uh, comitete naționale pentru productivitate, se finalizează Uniunea Bancară, pe partea fiscală de asemenea există propuneri pe care le-a înaintat recent Comisia și așa mai departe. Foarte succint acum la întrebările specifice legate de Portugalia. Uh, ei bine, având în vedere nivelul uh, îndatorării care este la 130% din uh, PIB, uh, trebuie să rămânem prudenți în ceea ce privește performanța fiscală. Portugalia, de fapt, își reduce nivelurile de deficit bugetar și ne așteptăm ca acesta să se situeze la 2,7% din PIB anul acesta și să mai scadă la 2,2% pentru anul viitor. Însă, ca efort structural, e bine, acesta uh, este în urma celui uh, sugerat uh, de comisie și se pare că Portugalia riscă să fie în neconformitate. În ceea ce privește ratele de creștere, putem vedea o încetinire a procesului de creștere anul acesta în comparație cu anul trecut. Din păcate însă, rata creșterii rămâne mult sub media europeană. Vă mulțumesc. Doamna comisar Tyson. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Colegul meu uh, cred că a răspuns la multe dintre întrebări. Uh, eu însă aș dori să adaug ceva cu privire la Portugalia. Șomajul este mai ridicat decât media europeană în Portugalia. Din uh, octombrie 2015 încoace, acesta a fost de 10%, cu un an înainte 12%, iar uh, șomajul în rândul tinerilor este mult mai mare decât uh, media europeană, este 28,9%, asta în octombrie anul acesta. În octombrie anul trecut a fost de 32,1%. Deci vorbim despre o reducere totuși semnificativă a șomajului în rândul tinerilor, însă asta are legătură cu imigrația. E un subiect adesea abordat. Asta cu siguranță a uh, redus, practic, uh, șomajul în rândul tinerilor, însă și alți factori au fost semnificativi. Spre exemplu, s-au făcut foarte multe uh, eforturi pentru a face ca oamenii să studieze timp îndelungat sau să studieze discipline relevante. Apoi, mai mult de 40.000 de tineri au luat parte uh, la inițiativa uh, cu privire la reducerea șomajului din rândul tinerilor și a obținut finanțare prin această inițiativă. Cu siguranță asta a ajutat la reducerea cifrei șomajului. Cu siguranță trebuie să mai lucrăm, uh, pentru că nu putem fi mulțumiți de această cifră de 28,9%, nici măcar de media europeană de peste 20% șomaj în rândul tinerilor. Însă vedem că facem progrese și trebuie să ne continuăm eforturile. Mulțumim, domnule comisar Mosc- Moscovici. Da, mă voi referi și eu la Portugalia și voi spune că e adevărat că am considerat că Portugalia se află într-un risc de neconformitate din motivele anunțate de uh, Valdis Dombrovskis, însă, în același timp, am spus că Portugalia se plasa mai bine în ceea ce privește această categorie uh, eterogenă, iar dacă cifrele anunțate se confirmă, uh, nu va exista nevoia de a avea măsuri uh, uh, complementare. Chiar dacă, cum să spus, uh, efortul structural este limitat în comparație cu ceea ce solicităm noi. Cred însă că trebuie să se continue eforturile și totuși să nu se neglijeze semnele încurajatoare din Portugalia. Mulțumim! Cea de-a patra rundă acum 1 minut și 30 de secunde pentru fiecare vorbitor și dau cuvântul doamnei Zdanoca, care îi reprezintă pe vers. Yes, thank you and thanks to commissioners for present. Mulțumesc și mulțumesc comisarilor pentru prezentarea unor rezultate pozitive. Într-adevăr, Încetul cu încetul lucrurile se îmbunătățesc pe piața muncii, însă regiunile cele mai sărace și eu o reprezint pe una dintre ele beneficiază cel mai puțin de pe urma acestor îmbunătățiri. Sărăcia este în creștere, din păcate. Așadar, auzim de la dumneavoastră și citim și în prezentările dumneavoastră că trebuie luate anumite măsuri, dar nimic special, nimic nou. Există niște recomandări specifice totuși, modernizarea statului bunătării pentru a crea măsuri de stimulare a pieței, de, pieții muncii. Cum înțelegem asta? Prestațiile sociale să fie atât de scăzute încât să dispară șomajul? Uh, și aș mai pune o întrebare concretă către doamna comisar Tyson, pentru că nu am auzit un uh, răspuns uh, adecvat la întrebarea adresată de raportoarea noastră, Iana Tum, cu privire la standardele sociale minime. Întrebarea mea este următoarea. Când va prezenta Comisia un cad- o directivă cadru europeană privind uh, salariul minim? Mulțumesc, doamna Aga de la FDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, domnilor și doamnelor comisar. Aș dori să îi mulțumesc colegului care a vorbit de Italia și de rezultatele extraordinare rezultatul extraordinar de duminica trecută, 60% din populația noastră a participat la uh, salvarea Constituției noastre, protejarea Constituției noastre care apără democrația în Italia de 60 de ani. Mulțumesc că ați arătat acest lucru. Italia arată o voință foarte clară de stabilitate. Și cetățenii vor uh, repeta acest lucru când se vor întoarce la urne. Acum, doamnelor și domnilor comisari, este ușor să vorbim aici, între noi, însă ceea ce ne spuneți astăzi aș vrea să spuneți și cetățenilor. Milioanelor de cetățeni europeni care trăiesc sub pragul sărăciei și sunt în risc de excluziune socială. Pentru că vorbim despre acest minunat proiect european unde toată lumea va fi fericită și unde există relansare economică Aș vrea să știu care este reacția cetățenilor, care ar fi reacția cetățenilor europeni dacă ar auzi acest lucru, pentru că ar trebui mult curaj sau poate chiar uh, veleități sinucigașe dacă am vorbi, le-am vorbit lor în același mod. Poate ar trebui o scufundare mai uh, realistă în lumea de astăzi și după ce veți face această imersiune veți înțelege poate care sunt această baie de, de, de public, veți înțelege care sunt adevăratele probleme ale concetățenilor noștri. Mulțumesc, domnul Val de la mm, FDD. Mulțumesc, profit și eu uh, de această ocazie, voi fi succint. Se pare că Comisia și-a dat seama de dezechilibrele excesive care au apărut în zona euro. În țări ca Germania și țările de jos um, s-a cerut acest, uh, s-a, propus acest uh, procent de 0,5% pentru 50 de miliarde, însă este evident că țările care ar putea să facă obiectul acestor propuneri nu vor să le accepte din motive politice. Însă, din punct de vedere tehnic, eu cred că propunerea este realistă. Deci, utilizarea acestui excedent într-un anumit mod, însă, ar trebui implementat poate ceva un pic mai curajos și mă întreb dacă Comisia ar putea să se angajeze aici în mod public, dacă Germania nu respectă aceste recomandări și continuă în această situație de dezechilibru, ar putea Comisia să deschidă o procedură împotriva Germaniei, pentru că ar fi bine să vă exprimați public asupra, acestui punct, asupra acestei situații, pentru că deja de șapte ani acest excedent bugetar al Germaniei își produce efecte efectele. Șapte premii Nobel, dintre care ultimul din 2016, au spus exact acest, același lucru. Aș vrea să aud și părerea Comisiei. Mulțumesc, Sven Giegold. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi se pare puțin tragic ceea ce spuneți. Pentru că recomandările pe care le-ați făcut statele membre, mai ales, de asemenea și în cadrul analizei anuale a creșterii, au uh, un fond bun, chiar dacă îmi pare rău că în recomandările la nivel de țară, tranziția durabilă a fost uh, mai degrabă eliminată în favoarea unor versiuni um, din anii trecuți. Însă, de fapt, tragedia despre care vorbesc eu este că în ciuda progreselor foarte lente, așa cum spunea și domnul Höckmark, comparativ cu, pol, cu, cu orientările politicii monetare, ei bine, în ciuda acestora, nu aveți curajul să spuneți deschis cât este dezamăgitoare această relansare și acest lent progres al reformelor. Dacă ne uităm la recomandările la nivel de țară, rata de implementare este una foarte slabă și este și mai slabă de unde în 2012 era la un nivel foarte scăzut. Domnule comisar Dombrovskis, acest lucru nu se referă numai la implementarea um, totală, se referă și la anumite progrese um, punctuale. Prin urmare, recomandările Comisiei sunt ignorate. Propunerile dumneavoastră curajoase privind orientările fiscale au fost respinse, mai mult sau mai puțin direct. Prin urmare, vă întreb, ce intenționați să faceți pentru a îmbunătăți reacția statelor membre? Care este strategia dumneavoastră? la această situație și un, uh, mi-aș dori un răspuns uh, concret la întrebarea domnului Hăcmarc. În conformitate cu modelele noastre macroeconomice, uh, progresul uh, cam cât este progresul uh, înregistrat în urma politicilor concrete ale Băncii Centrale Europene și nu în urma instrumentelor aplicate. Președinta, vă rog să nu mai puneți întrebări atât de lungi pentru că altfel nu vom putea să ascultăm toți colegii din partea NF. Mulțumesc, domnul președinte. Voi încerca să respect timpul alocat. Am două întrebări către domnul Dumbrovskis cu privire la reformele structurale și la promovarea investițiilor. Deci, în general, la uh, acest triumf triunghi de aur al uh, politicii economice. Ați vorbit despre o creștere moderată, despre reducerea șomajului, despre reducerea datoriilor la stat și despre faptul că deficitul la bugetul de stat va scădea sub 2%, respectiv că datoriile vor scădea. Acest lucru arat, susține și prognoza din toamnă a Comisiei și susțin concluzia la care s-a ajuns și anume că acest lucru nu este suficient și că unul dintre factorii importanți, metoda de susținere a acestei redresări, este uh, politica monetară a Băncii Centrale Europene, respectiv dobânzile scăzute. Mult, uh, mulți specialiști spun că politica monetară a Băncii Centrale Europene va duce la faptul că statele membre ale Uniunii Europene vor beneficia de mai puține stimulente de a realiza reforme structurale. Joia trecută a existat un studiu care a susținut aceleași concluzii. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest punct. În al doilea rând, investițiile, susținerea acestora. E bine, băncile sunt principalii uh, creditori ai întreprinderilor. Și aș vrea să vă întreb, ce părere aveți cu privire la o uh, îndatorare la stat a celei de-a treia bănci ca dimensiune din Italia? Vă mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul domnului vicepreședinte Dombrovski. Să aveți cuvântul. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Încă o dată, cu privire la aceste recomandări, la, cu privire la implementarea recomandărilor la nivel de țară. Într-adevăr, este o preocupare a Comisiei uh, această implementare și vroiam și eu să mm, vă arăt modalitățile în care lucrăm cu statele membre pentru a îmbunătăți um, coordonarea unei mai bune utilizări a fondurilor europene, Fondul Social European uh, asistența tehnică prin FRS și alte modalități prin care țările pot să pună în aplicare recomandările specifice. Precum și modalitățile în care statele membre pot fi ajutate pentru a-și pregăti programele naționale de reformă, implicând într-o mai mare măsură partenerii sociali și alți actori, astfel um, îmbunătățind conștientizarea în ceea ce privește provocările pe care le au în față și asigurându-se că aceste programe naționale de reformă nu sunt elaborate într-un colț, într-un minister, ci sunt uh, documente care mm, documente de politică. Acum, o întrebare privind datele, aceasta poate fi orientată către experți. Uh, și retransmise către expert și putem să vă furnizăm răspunsul lor ulterior. Acum, în ceea ce privește situația Germaniei, excedentul bugetar, um, nu este ceva nou, este ceva ce Comisia tot repetă de mai mulți ani, pentru că uh, am fost îngrijorați deja de multă vreme de acest uh, dezechilibru macroeconomic. De aceea Germania și țările de jos au primit recomandări specifice în ceea ce privește stimularea relansării economice și a investițiilor. Acum, politica monetară. Cred că este important să reamintim că politica monetară a uh, Băncii Centrale Europene vizează inflația, care este sub 3%. Comisia nu poate să comenteze deciziile băncii centrale europene, trebuie să respectăm independența acestei instituții, însă în orice caz vedem că acesta este unul din factorii care stimulează economia, însă statele membre trebuie să utilizeze acest timp într-un mod înțelept pentru a proceda la reformele structurale necesare. În ceea ce privește sectorul bancar, ați vorbit despre sectorul bancar din Italia. Într-adevăr, suntem în, uh, avem o comunicare strânsă cu autoritățile din Italia și discutăm diferite soluții posibile în uh, cadrul juridic uh, existent, dar nu putem face niciun comentariu concret despre vreo anume bancă. Mulțumesc, doamnă comisar Tyson. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, cu privire la sărăcie. Dacă ne uităm la situația din Europa, vedem că este este, Uh, există diferențe foarte mari, discrepanțe foarte mari în ceea ce privește sărăcia, nivelul de sărăcie al um, categoriilor care sunt în pericol de excluziune socială variază între 30%, până, între 30% și până la 41%. În alte state membre, uh, media este de 33,3%. Însă această medie e mai mare sau mai mică Cu toate acestea, vorbind de sărăcie, cifrele sunt întotdeauna prea ridicate, pentru că vorbim despre oameni care se află în aceste situații, despre ființe umane și sărăcia trebuie combătută. Avem obiectivele din strategia UE 2020 și în urma uh, crizei din 2009-2012 am văzut o creștere a sărăciei, însă de atunci uh, cifrele sunt în scădere și am ajuns din nou la nivelul din 2009 un pic peste punctul maxim din 2008. Trebuie să continuăm eforturile în acest sens, să ne menținem uh, obiectivele uh, din strategia UE 2020. Trebuie ca Europa să furnizeze asistență, să creeze condițiile necesare, să ne asigurăm de o contribuție activă a, a, a fondurilor noastre, am vorbit despre Fondul Social European, raportorul uh, pe acest fond este prezent acum în uh, sală și își aduce aminte ce uh, luptă s-a dat atunci în Parlament când a trebuit să mm, decidem, doamnă Moran Chartier, ca 20% din Fondul Social European să fie destinat luptei împotriva excluziunii sociale. Și avem uh, o recomandare privind um, combaterea sărăciei din 2008, avem uh, uh, măsuri de sprijin pentru rețeaua uh, din domeniul uh, salariului minim și vă asigur că um, combaterea sărăciei uh, uh, este un domeniu foarte important care cade însă în competența statelor membre. Noi putem să le ajutăm, putem să le oferim un cadru și sprijin, însă este sarcina statelor membre. Uh, Poate lăsăm impresia că Uniunea Europeană poate rezolva toate problemele, da, putem face multe lucruri, dar nu putem uh, armoniza sistemele de protecție socială, nu putem impune reguli cu privire la venitul minim uh, sau salariul minim. Aceste instrumente sunt în mâinile statelor membre și nu cred că trebuie de fiecare dată să arătăm Europa cu degetul. Acesta este un, acesta este un domeniu în care trebuie cu toții să lucrăm împreună și mai ales uh, la acele niveluri unde există atribuțiile necesare, dar sigur Comisia își asumă rolul de a încuraja și de a sprijini statele membre în acest domeniu. Mulțumesc, domnule comisar Moscovici. Sincer, nu am nimic de adăugat la excelentele răspunsuri ale colegilor mei. Mulțumesc. Și acum ajungem la a cincea rundă și vă reamintesc că aveți un minut și jumătate fiecare și opt minute în total pentru răspunsurile comisarilor. Îi dau cuvântul domnului Lenners din partea PPE. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Voi fi cât se poate de subțin pentru că s-au spus deja multe lucruri. Mă voi concentra pe două aspecte concrete. Primul se referă la șomajul în rândul tinerilor. Domnul Tyson a spus că avem încă peste 4 milioane de tineri șomeri în uh, Europa, iar această situație este inacceptabilă. Nu putem accepta uh, să se vorbească despre o generație de tineri pierduți în uh, aceste vremuri. În raportul privind creșterea, Comisia va propune o nouă inițiativă pentru tineri și aș vrea să ne dați câteva amănunte în această privință și aș vrea să știu de asemenea care sunt învățămintele pe care le-ați tras uh, de pe urma implementării garanției pentru tineret care a fost implementată în trecut. Pentru că mi-e teamă că, în final, lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor va rămâne la nivel național cu reforme structurale, iar asistența este singura care va veni din partea Uniunii Europene. Apoi, trec de la tineri la bătrâni și aș vrea să mă refer la pensii. Avem o serie de documente, Carta Albă, Carta Verde cu privire la pensii, avem și alte studii și documente și cred că s-au făcut multe pe această direcție. Am fost fermi susținând că un nivel de pensii adecvat și sustenabil este absolut necesar. De aceea trebuie investit în cel de-al doilea pilon pentru că este nevoie de sisteme de pensii sustenabile. Și astfel de sisteme există doar puține în Europa. De aceea este nevoie de mai multe uh, rezerve uh, în contextul celui de-al doilea pilon. Vă mulțumesc. Domnul Valls, mulțumesc, domnule președinte, și eu voi fi cât se poate de succint. Odată cu semestrul european și acest pachet, am uh, citit un studiu interesant al uh, organizației Marktwirtschaft, care se referă la faptul că statele membre vor uh, avea un nivel de îndatorare mai mare pentru că vor exista promisiuni de pensii crescute care nu vor putea fi onorate și, de asemenea, cheltuielile vor crește ca urmare a situației uh, refugiaților și migranților riscuri care nu au putut fi calculate inițial. Germania, până în 2020, va avea cheltuieli mult mai mari, iar uh, situația datorilor va crește cu până la 90%. În Luxemburg, datorile explicite și implicite vor crește cu mai mult de 100%, iar um, nivelul actual al datorilor explicite este doar de 22%. Sunt și alte state care se vor găsi în această situație. Există raportul privind durabilitatea fiscală și calcularea datoriilor și și acesta a ajuns la concluzii asemănătoare. Și în acest context vreau să întreb dacă, ținând cont de aceste evoluții îngrijorătoare, nu este clar pentru toată lumea că uh, trebuie să ne pregătim pentru aceste evoluții demografice care vor urma și dacă nu este clar că trebuie uh, implementate reforme, astfel încât uh, să existe niște uh, rezerve, mai ales în domeniul pensiilor. Dau acum cuvântul domnului Rodriguez din partea SND. Mulțumesc, eu am fost raportor pentru acest uh, sondaj anul trecut și trebuie să recunoaștem că există un uh, efect uh, pozitiv. Recomandările din partea Parlamentului European și uh, ceea ce a fost preluat în uh, sondaj corespunde. Trebuie să ne gândim că se pune accentul pe investiții, iar, dacă este vorba despre reforme, lucrurile au evoluat bine. Aș dori însă să mă concentrez pe recomandările zonei euro. Noi susținem că sunt necesare discuții cu privire la orientarea fiscală și acesta reprezintă un progres. Eurogrupul a recunoscut această necesitate și euro, zona euro recunoaște că este o entitate economică. De aici întrebarea mea. Dacă suntem o entitate economică, ar trebui să avem o discuție cu privire la modul în care putem obține din nou un uh, ciclu virtual în cadrul zonei euro, adică să obținem progres în același timp țin ă, cu privire la ă, obiectivele sociale, fiscale și economice. Trebuie să punem însă accentul asupra convergenței socioeconomice, să oferim instrumente statelor membre astfel încât să investească și să susținem echitatea. În felul acesta vom obține rate de creștere mai mari în zona euro și va fi mai ușor să obținem consolidare fiscală. Acestea ar trebui să fie ingredientele unui ciclu virtual adecvat în zona euro. Există și o precondiție și anume toate statele membre ar trebui să aibă mijloacele de investiții necesare. Thank you, uh, Vice Mulțumesc. Domnule Dombrovskis, vă rog să începeți prin a răspunde. Mulțumesc. Cu privire la întrebarea referitoare la datorile implicite în contextul evoluțiilor demografice, ei bine, într-adevăr, acesta este un aspect pe care trebuie să-l luăm în considerare, mai ales în ceea ce privește sustenabilitatea pe termen lung a programelor noastre de pensii și sănătate. Și, într-adevăr, sunt uh, lucruri pe care le abordăm deja în contextul semestrului european. Și, de asemenea, se regăsesc uh, recomandări și în recomandările specifice de țară, care fac legătura între vârsta de pensionare și speranța de viață, precum și alte reforme, astfel încât să se îmbunătățească sustenabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre. Și Trebuie să ne adresăm și să abordăm aceste îngrijorări și cu cât facem acest lucru mai din timp, cu atât va trebui să corectăm mai puțin ulterior, pentru că vom putea să construim pe ceea ce există deja și corecturile probabil vor fi mult mai puține. Într-adevăr, aceasta este o îngrijorare importantă care trebuie abordată rapid, din timp și foarte minuțios. Apoi, în ceea ce privește zona euro și recomandările, și prioritățile cu privire la convergență, investiții și reducerea inechităților sociale, ei bine, acestea sunt în linie cu ceea ce abordează Comisia și identifică ca fiind îngrijorările cheie. Aspectele privind convergența nu sunt un aspect care este abordat numai în semestrul european, ci și în propunerile noastre care vin să completeze uh, Uniunea Monetară. Investițiile, de asemenea, au fost menționate explicit ca fiind o prioritate de la începutul mandatului acestei comisii, iar reducerea inechităților sociale reprezintă un domeniu asupra căruia ne vom aplica mai mult în acest an, în cadrul semestrului european. Deci, abordăm toate aceste aspecte. Mulțumesc, spune președinte, doamna Tyson. Mulțumesc, doamna președinte. Voi răspunde și eu foarte rapid. În primul rând, cu privire la inițiativa privind tineretul, am uh, propus acum două zile o inițiativă pentru că noi considerăm că trebuie făcut mai mult pentru acești tineri. Este vorba despre o generație despre care noi am simțit că a fost lăsată puțin în urmă ați întrebat uh, cu privire la îmbunătățirile care au fost aduse și dacă am învățat ceva, ei bine, noi am observat că s-a redus un pic șomajul în rândul tinerilor. Desigur că este nevoie în continuare de reforme structurale care vor urma în anii care vor veni, dar trebuie investit mai mult pe această direcție. De aceea, în bugetul propus, s-a propus ca un miliard de euro să fie adăugați pentru a fi alocați acestei inițiative pentru tineri. Mai vine un alt uh, miliard din partea TSF, deci, uh, practic, bugetul va fi suplimentat și șomajul în rândul tinerilor va putea fi uh, contracarat prin mijloace financiare. De asemenea, ne concentrăm și pe educație și training. Am lansat agenda noastră pentru promovarea abilităților. Am discutat și despre um, asistență uh, tehnică și training în acest domeniu. Iar cei care participă la formări, ei bine, noi vrem să ne asigurăm că ei beneficiază și de uh, mobilitate și că uh, se pot mișca, pot trece de granițe, pot uh, să se dezvolte în contextul uh, programelor Erasmus+, Plus, uh, deci cei care uh, participă la aceste formări profesionale, tehnice, să poată beneficia pe, pe o perioadă mai lungă de timp de uh, formările la care au participat. Până acum uh, există posibilitatea de a merge în străinătate și a te forma doar șase luni. În ceea ce privește programul de solidaritate, această propunere s-a regăsit și în acesta. A existat uh, au existat propuneri cu privire la uh, posibilitatea de a uh, participa la formări în străinătate. Sunt oportunități pe care dorim să le oferim tinerilor, pentru că foarte adesea tinerilor le lipsește uh, la început de drum experiența profesională și ei vor putea învăța prin aceste formări aceste lucruri. Învață o limbă străină, dezvoltă anumite abilități care sunt absolut necesare pentru a putea să găsească un loc de muncă adecvat, uh, merg la anumite universități, școli din străinătate și astfel uh, domândesc experiența inițială de care au atâta nevoie la locul de muncă. În ceea ce privește pensiile, Acestea au fost menționate deja. Într-adevăr, cel de-al doilea și de-al treilea pilon trebuie dezvoltați mai mult. Suntem interesați mai ales de cel de-al doilea pilon și sperăm că lucrurile vor merge bine pe această direcție, astfel încât cât mai multe persoane să beneficieze de acesta. Mulțumesc, domnul Moscovici. Mulțumesc că uh, aș dori să răspund doamnei Iuriches. De fapt, după cum constatăm, există anumite organisme uh, internaționale, precum G20 uh, sau FMI, sau OCDE, care consideră că în situația de creștere prea slabă în care se găsește Uniunea Europeană este important să pornim toate motoarele pentru creștere. Politica monetară deja este una uh, bună, poate să suferi modificări uh, pe viitor, și poate fi folosit. Apoi planul Juncker uh, pentru investiții uh, poate fi, bineînțeles, uh, extins, prelungit și asta va însemna încă 60 de miliarde de euro până în 2020. Vorbim de avantaje pentru educație, pentru capitalul uman în general. Apoi, în ce privește politica bugetară, putem constata, unu, că astăzi avem niște politici bugetare eficiente care au dus la niște rezultate. Apoi, doi, că contribuția bugetară astăzi este neutră. Și apoi, uh, toate acestea ne-au făcut să credem că, dacă dorim să sporim potențialul de creștere al Uniunii Europene, ne-ar uh, trebui și uh, o contribuție bugetară agregată care să fie pozitivă. Cifre oferite 0, 25% sunt cifre în legătură cu care Comisia nu s-a opus, uh, însă consider că trebuie să existe un stimul bugetar uh, colectiv. De asemenea, uh, trebuie să putem absorbi dezechilibrele care pot exista sau divergențele care pot apărea, căci obiectivul Uniunii Economice și Monetare este să se ajungă la convergență putem să considerăm o primă dezbatere în Eurogrup ca fiind încurajatoare. S-a optat pentru această abordare, firește însă ne mai trebuie niște concluzii. Eu unul uh, repet uh, ce a spus domnul Dijsselbloem la conferința de preță și anume presă că anume suntem într-o fază de tranziție și că ne trebuie un nou curs a politicii uh, economice. Thank you. If you allow me... Doamna președinte, mulțumesc. Dacă îmi permiteți un ultim ultima intervenție doamnei uh, Moran Chartier, uh, care a vorbit despre contribuția socială. Mulțumesc mult, uh, doamnă președinte. Scuzele mele pentru comisari am fost reținut la reuniunea biroului Parlamentului European. Acesta este motivul pentru care am ajuns cu întârziere. Însă, asta nu înseamnă că nu sunt interesată de ceea ce se petrece aici. Revenind acum uh, la uh, dorința împărtășită de toți de a lupta uh, prin integrarea profesională, prin domeniul muncii, împotriva um, inegalităților sociale. Vedem că astăzi trebuie să ne confruntăm cu situația în care tinerii bine calificați nu-și găsesc un loc pe piața muncii. De asemenea, trebuie să facem astfel încât să dăm atenție publicului fragil, precum femeile uh, care ies uh, la un moment dat de pe piața muncii și de asemenea să încercăm să răspundem la nevoile întreprinderilor. Oare însă asta nu duce la uh, posibilitatea de a um, ajuta statele membre să-și schimbe concepția cu privire la uh, formarea profesională. Cu toții credem că trebuie să existe o formare care să ducă la uh, diplome, o formare care durează, astfel încât durează și integrarea pe piața muncii. Oare n-ar trebui să reactivăm recunoașterea competențelor care ar putea permite o mobilitate mai mare și o adaptare mai rapidă la nevoile uh, întreprinderilor? am putea avea practic o mobilitate mai mare, o îmbogățire practic uh, a uh, CV-urilor prin recunoașterea competențelor obținute în afara uh, mediului profesional. Și revin la ceea ce spunea doamna comisar Tyson în legătură cu voluntarii uh, din corpul uh, solidarității. Acești tineri uh, vor uh, obține niște competențe. Ar fi bine să putem face ca aceste competențe să poate să fie recunoscute și să se regăsească în lista competențelor lor. De asemenea, pentru femei, cele care se implică în asociații, ar trebui să încercăm să le reintegrăm în mediul profesional prin această recunoaștere a competențelor. Eu cred că ar trebui să ne activăm în legătură cu acest uh, aspect, iar Fondul Social European este unul din instrumentele care ne poate ajuta. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări și răspunsuri. Aș dori să mulțumesc uh, Comisiei, vicepreședintelui Dombrovski Uh, doamne comisar Tyson și domnului comisar Moscovici. A fost uh, o dezbatere interesantă, nu am primit vești proaspete, însă cifre concrete și fapte. Și am avut opinii ferme din partea diversilor participanți la discuție. Mulțumesc!